Bună ziua, dragi colegi. Bine v-am regăsit. Vot la o oră neobișnuită astăzi. Aș vrea să vă rog să luați loc cât se poate de repede. Äh, Dragi colegi, începem cu primul raport al doamnei Ayala Sender. Mai întâi. de Descărcarea generală se deschide votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea. Am auzit multe nu-uri, deci n-a votat toată lumea încă. So. Jetzt sind wir 560. Suntem 560 deja care am votat. Vă mai las câteva secunde. So, jetzt sind wir dann fast 600. Acum suntem aproape 600. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Îl verificăm. Amendamentul 14 se verifică electronic. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2 Vot cu apel nominal s-a deschis votul. Ați votat? Se închide votul. Se adoptă. Alineatul 83, text original, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 85, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 120, în două părți, prima parte cine pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aliatul 143. Amendamentul 5. Două părți. Prima parte cine pentru. Împotrivă. Verificăm. Probabil că se respinge. S-a deschis votul. Aliniatul, uh, amendamentul 5, prima parte. Dacă a votat toată lumea, S-a închis votul. Respins. Partea a doua. Este caducă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 22. Verificăm 27 dacă doriți. A deschis votul la 27.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 Abțineri. Se adoptă. 3. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a terminat și se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificare amendamentul 12. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul acum. Respins. Vă rog frumos să mă iertați. Amendamentul 7, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 9, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 28, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Bine, vor verificăm amendamentul 10. S-a deschis votul la 10. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul acum. Respins. 11 pe două părți. Prima parte cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm, da, îl verificăm, dar uh, o să cer semnale mai uh, clare din partea stângii, mai ales a acestui Parlament. 11, prima parte, s-a deschis votul. Dacă ați terminat, s-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 8. S-a deschis votul. Nu, opt îmi cer scuze, spune președintele. opt cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 pentru. Verificare la 17. Se verifică 17. S-a deschis votul. Și dacă ați terminat de votat, s-a închis votul. Se adoptă 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, se închide votul. Se adoptă. Rezoluția în totalitatea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis Se adoptă. Trecem la al doilea raport al doamnei Ayala Sender. Doamna Beres, în legătură cu regulamentul de procedură, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele a fost sesizat cu o serie de cereri pentru a declara anumite elemente din acest raport inadmisibile. Președintele a refuzat să ia poziție, însă în mod excepțional, am consemnat împreună cu Marcus Ferber o serie de amendamente de eliminare. Solicit grupului meu să dea curs acestui consemn care nu are de-a face cu o problemă politică, ci o problemă de competență între comisiile ECON și Comisia de Control Bugetar – probleme care nu au putut fi arbitrate. Conținutul acestui aliniat uh, conține niște judecăți de fond în legătură cu funcționarea Fondului de Rezoluție Unică sau cu Pactul de Stabilitate. Asta nu e o competență nici a Curții de Conturi, nici a Comisiei de Control Bugetar, ci e o competență a Comisiei de Afaceri Economice și Monetare. Deci rog grupul meu să sprijine amendamentele cosemnate deci de grupul SND și de grupul PP, uh, pentru că pe lista de vot uh, nu apare acest lucru, deci pe lista de vot apare altceva. Vă mulțumesc, doamnă Berez. Aș vrea totuși să precizez că la acest raport nu au fost declarate inacceptabile niciun amendament. Trecem la vot. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, Deci, încă o dată, amendamentul 1 pentru, împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă, însă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 Din păcate, am auzit prea târziu, a, a țipat într-adevăr cineva că dorește verificarea la amendamentul 4. Se verifică acum și amendamentul 4. Și se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 6. Cine-i pentru? Bun, la 3 n-a, n-a strigat nimeni, la 4 am auzit că striga cineva, dar în momentul în care deja eu supuneam la vot 5-ul, de aceea am revenit pe 4. Acum nu trebuie să continuăm așa la infinit. 6. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Mi se pare respins, dar vreau să verificăm. S-a deschis votul. Se închide votul. Se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. La fel, aceeași majoritate se adoptă. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 9 pentru împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se verifică 11. Dacă vota da toată lumea, se închide votul.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 și Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția astfel modificată, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Și dacă ați votat, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul Vali. Mai întâi, hotărârea despre descărcare pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Rezoluția vot cu apel nominal s-a deschis votul. Dacă ați terminat de votat, s-a închis votul și se adoptă. Ce este, stimate coleg? Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă uit uh, la domnul Tarabella. Cred că el este pe locul la care mă refer. În momentul în care era vorba să ridicăm mâna pentru a vota raportul precedent, cel al, al doamnei Alayala Sender, eu, sincer să fiu, n-am înțeles ce votează, pentru că a ridicat mâna și la pentru și la împotrivă. Cum ați ca, uh, calculat dumneavoastră, domnule președinte, votul domniei sale? Stimate coleg, dacă domnul Tarabela ar fi făcut acest lucru, eu am, eu am cuvântul, vă rog frumos, stimate coleg, eu am cuvântul acum. Dacă domnul Tarabela să știți că nu fac astfel de remarci de obicei, dar dacă a făcut-o așa, era din cauza listei de vot. Domnule Tarabela, vă rog. Domnul, parfois... Exact, domnule președinte, uneori uh, trebuie să dăm dovadă de umor. Am o listă pe care e <laughs> scris minus la amendamentele PPE și plus la amendamentele socialiștilor și democraților. Deci am ridicat și o mână și cealaltă, așa, de amorul artei. Mulțumesc! Da, vă rog, vă mai dau voie o dată, dar trebuie să rămânem la regulamentul de procedură, totuși. Da, mulțumesc. O secundă. Dacă înțeleg bine că văd că avem public aici sus, avem alegători, avem presă aici în sală. Pentru domnul Tarabela, Parlamentul European este un fel de loc în care se pot face bancuri, se face umor și, și sketchuri. Da, mulțumesc pentru această contribuție remarcabilă. Trecem la raportul doamnei Schmidt. Mai întâi întregul uh, hotărârea de descărcare s-a deschis votul. A votat toată lumea? Nu. A votat toată lumea? Da. Se închide votul. Și se adoptă. Amendamentul 14 două părți, ambele cu apel nominal. Prima parte s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Partea a doua. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis. Respins. 15. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis. Respins. Amendamentul 1. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis.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 Amendamentul 34. Da, verificăm textul original, alineatul 36, partea a doua. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 34, vot cu apel nominal, s-a deschis. S-a închis votul. Respins. 23. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 16, două părți, ambele cu apel nominal. Prima parte s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Și dacă a votat toată lumea, s-a închis. Se adoptă. Text original s-a rezolvat astfel. Aliniatul 40, text original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Alineatul 41, text original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Și dacă a votat toată lumea, s-a închis acum. Se adoptă. Alineatul 42, text original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis. Se adoptă. 43, text original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis. Se adoptă 44, text original, vot cu apel nominal s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Respins. 24 pe două părți, ambele cu apel nominal. Prima parte s-a deschis votul. Se închide votul. Se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 36. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Um, 56. Text original. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, se închide. Respins. Amendamentul 32. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 46, vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 80. Text original, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se abține, doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 25, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Se închide votul. Respins. Alineatul 85, text original pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Alineat 86, text original pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 87 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 88 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 91. Verificăm 88 dacă doriți. Sigur s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 91. Text original, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru. Bine, verificăm partea a doua de la 91. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 44, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Și dacă a votat toată lumea, se închide. Respins. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm 31, s-a deschis votul. Și se închide votul. Se adoptă. Aș avea recunoștință dacă ați putea din stânga acestei săli să ne dați semnale mai clare, mai ales dacă nu participați, e și mai greu pentru mine. Alineatul 107 în patru părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia, verificăm partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă partea a treia pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a patra pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Și dacă a votat toată lumea, s-a închis. Se adoptă. 6. 3 părți, toate cu apel nominal prima parte, S-a deschis. A vădat toată lumea. Se închide. Se adoptă. Partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Partea a treia. S-a deschis votul. s Se adoptă. Amendamentul 7, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Și dacă ați votat, s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 8, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Respins. 26. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Și dacă ați votat, s-a închis. Se adoptă. 19. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Text original, aliniat 109 în prima și a doua parte. Prima s-a deschis votul, amândouă cu apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua s-a deschis votul la apel nominal. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 20, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 110 text original pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 112 pentru. Împotrivă. abțineri, verificăm 112, vot cu apel nominal, spune președintele. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis. Se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 115 pentru,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 Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri. Se verifică amendamentul 12. Dacă a votat toată lumea, ă, adică s-a închis votul mai întâi, spune președintele. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 13, s-a deschis votul. A votat toată lumea și se închide votul. 39 vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 30, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Se închide votul. 27 va fi caduc. 21 acum. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul la 21. Respins. Amendamentul 27 a fost caduc. 28 acum. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 22 pentru. Verificăm 28. S-a deschis votul. Și dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Respins 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins 29. Vot cu apel nominal. S-a deschis. S-a închis. Se adoptă. Rezoluția astfel modificată. Vot cu apel nominal. S-a deschis vot haben alle abgestimmt? die abstimmung ist geschlossen. și se adoptă. Trecem acum la mai multe rapoarte ale domnului Kuhn. cu privire la Consiliul European și Consiliu mai întâi uh, hotărârea în totalitatea sa. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Rezoluția prin vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Raportul cu privire la Curtea de Justiție, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum rezoluția, pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis, a votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Raportul CON cu privire la Curtea de Conturi, decizia mai întâi pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Rezoluția, vot prin apel nominal, votul s-a deschis, a votat toată lumea, votul s-a închis. se adoptă. Raportul CON cu privire la Comitetul Economic și Social, mai întâi de toate decizia, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Acum uh, rezoluția, amendamentul 1 pentru împotriva abținerii respins, textul original, aliniatul 9, prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva abțineri respinsă rezoluția per ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Raportul CON cu privire la com, uh, Comitetul Regiunilor, decizia pentru împotriva abțineri se adoptă, acum rezoluția, amendamentul 2 pentru împotriva abțineri respins, 4 pentru împotriva abțineri se adoptă, 3 pentru împotrivă, abțineri, respins, 1, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. Rezoluția pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la raportul CON pe tema SAE. Decizia pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri respins. Aliniatul 32, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri respins. Uh, vot uh, final, uh, vot prin apel nominal, votul s-a deschis, a votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la raportul CON pe tema um, Ombudsmanului European. Decizia pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 la rezoluție pentru împotrivă abțineri respins. Rezoluția pe ansamblu Ah, bineînțeles, verificăm amendamentul 1, verificarea electronică. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Rezoluția pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la raportul CON pe tema Autorității pentru Protecția Datelor. Decizia pentru, împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția, pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Am terminat cu rapoartele CON, trecem la rapoartele SARVAMA. Mai întâi de toate, raportul cu privire la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor, amendamentul 2 pentru împotrivă, abțineri, respins, aliniatul 17, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, două părți, uh, vot prin apel nominal, la partea 1, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Partea a doua, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respinsă. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5 pentru împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Rezoluția pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Sarvama acum cu privire la agenția ACER. Decizia pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Sarfama pe tema organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice. Decizia pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Sarvama pe tema Centrului de Traduceri pentru Organismele UE. Decizia cine e pentru, împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția acum, aliniatul 18, 3 părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a treia pentru, împotriva, abține, se adoptă. Rezoluția pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis, se adoptă. Raportul Sarvama pe tema Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, decizia pentru împotriva abțineri. Se adoptă uh, rezoluția, vot prin apel nominal, vot final, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la raportul Sarvamar cu privire la CEPOL. Agenția de formare în materie de aplicare a legii, decizia pentru, împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Sarvama pe tema Agenției Europene de Siguranță a Aviației. Decizia cu privire la descărcare pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția per ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Sarvama pe tema Biroului European de Sprijin pentru Azil decizia de a amâna descărcarea. Cine este de acord? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Rezoluția pe ansamblu, vot prin apel nominal. Votul s-a închis. S-a deschis, îmi cer scuze. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Sarvama privind autoritatea bancară europeană, decizia cu privire la descărcare pentru împotriva abțineri se adoptă, rezoluția per ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Sarvama pe tema Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, decizia privind descărcarea, cine e pentru, împotriva abțineri se adoptă, rezoluția pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. se adoptă. Raportul Sarvama privind Agenția Europeană pentru Produse Chimice, decizia cu privire la descărcare pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul uh, de la aliniatul 5, două părți, uh, prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm aliniatul 5, partea a doua. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respinsă. Rezoluția pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă raportul Sarvama pe tema Agenției Europene de Mediu, decizia de descărcare pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 1 la rezoluție pentru împotriva abțineri se adoptă, rezoluția pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Sarvama pe tema Agenției Europene pentru uh, Controlul Pescuitului, des, uh, decizia de descărcare pentru împotriva abțineri se adoptă, rezoluția, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă raportul privind Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, decizia de descărcare pentru împotriva abțineri se adoptă, rezoluția. Acum, amendamentul 1, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis? Se adoptă. Rezoluția pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Sarvama pe tema Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, decizia de descărcare pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, rezoluția, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri respins, amendamentul 2, bine, verificăm votul la amendamentul 3, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Sarvama pe tema Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale. Decizia de descărcare pentru împotrivă abțineri se adoptă. Moțiunea de rezoluție, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Sarvama pe tema Institutului European de inovare și tehnologie. Decizie de descărcare pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Sarvama pe tema Agenției Europene pentru Medicamente, decizia de descărcare pentru împotriva abțineri se adoptă. Moțiunea de rezoluție, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluție, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Sarvama pe tema observatorului european pentru droguri și toxicomanie, decizia de descărcare pentru împotriva abțineri se adoptă. Uh, votul final asupra rezoluției, vot uh, prin apel nominal, votul s-a deschis, votul s-a închis, se adoptă. Raportul Sarvama pe tema Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă, decizia de descărcare pentru împotrivă abțineri se adoptă. Rezoluția pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Sarvama pe tema Agenției UE uh, pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor. Decizia de descărcare pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Moțiunea de rezoluție, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. se adoptă. Raportul Sarvama privind Agenția pentru Căile Ferate, decizia de descărcare, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă, moțiunea de rezoluție, amendamentul 1, cine pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm votul la amendamentul 1. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Votul final, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Sarvama pe tema autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, decizia de descărcare pentru împotriva abțineri se adoptă, rezoluția pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Sarvama privind uh, Fundația Europeană de Formare, decizia de descărcare pentru împotriva abținerii. Se adoptă. Moțiunea de rezoluție, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă raportul Sarvama privind Agenția Europeană pentru gestionarea ocupațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate, justiție. Decizia de descărcare se adoptă, moțiunea de rezoluție per ansamblu, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. se adoptă. Raportul Sarvama privind Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă, decizia de descărcare, cine e pentru, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Rezoluția pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Sarvama privind Agenția Euroatom, cine e pentru, Uh, decizia de descărcare, aceasta se adoptă. Acum moțiunea de rezoluție. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Deci Agenția de Aprovizionare a Euroatom. Se adoptă raportul Sarvama privind uh, uh, EU OSHA, cine este pentru descărcare, uh, se adoptă rezoluția pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis se adoptă. Raportul Sarvama privind uh, Eurojust, decizia de descărcare pentru împotriva abțineri se adoptă, rezoluția pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Sarvama privind Europol, decizia de descărcare pentru împotriva abțineri se adoptă. Uh, rezoluția, aliniatul 10, pentru împotriva abțineri se adoptă, rezoluția uh, pe ansamblu, vot uh, prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Sarvama privind Agenția pentru Drepturi Fundamentale, decizia de descărcare pentru împotriva abțineri se adoptă, rezoluția pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Sarvama privind Agenția pentru Poliția de Frontieră și uh, Garda de Coastă, decizia de descărcare se adoptă, rezoluția, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, vot uh, final, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, Votul s-a închis. Se adoptă raportul uh, Sarvama privind uh, agenția GNSS, decizia de descărcare, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Uh, rezoluția acum, vot prin apel nominal, votul s-a deschis, a votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Acum trecem la rapoartele doamnei Diabalova. La- mai întâi de toate, între, întreprinderea comună pentru bioindustrie, decizia de ci, uh, descărcare, cine e pentru, împotriva, abțineri se adoptă, rezoluția pe ansamblu, vot prin apel uh, nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis, se adoptă. Acum raportul privind întrebarea, întreprinderea comună Clean Sky 2, decizia de descărcare uh, pentru împotriva abțineri se adoptă, moțiune de rezoluție, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Dabalova privind întreprinderea com- uh, comună ECSL, decizia de descărcare pentru împotriva abțineri se adoptă, rezoluția pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat uh, toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul privind întreprinderea comună pil, uh, pile de, combu, uh, de combustie, decizia de descărcare pentru împotrivă, abțineri se adoptă, rezoluția pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul privind întreprinderea comună, inițiativa privind medicamentele inovatoare 2, decizia de descăcare pentru împotriva abțineri. Se adoptă moțiunea de rezoluție, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul privind întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, descărcarea de gestiune pentru, împotrivă, abțiuni, abțineri se adoptă. Rezoluția pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul privind întreprinderea comună SESAR, Decizia de descărcare pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Rezoluția, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Ultimul